Putem, trece acum la explicarea voturilor. este Lituania. Înainte de toate, este vorba despre rezoluția situația din Lituania după adoptarea legii privind protecția minorilor. Fiecare are la dispoziție un minut pentru explicație. Domnul Kelan. Is Mr. Kellam here? E domnul Kellam în sală cumva? Where is he? Where is he? Please. Vă rog, aveți cuvântul, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult. Aș dori să subliniez că am votat împotriva acestei rezoluții cu privire la situația din Lituania și aceasta pentru că consider că această rezoluție e prematură și nu e echilibrată ca reacție la o lege care nu a intrat încă în vigoare mai ales având în prevere ă, conținutul său original. E adevărat că drepturile omului sunt competență europeană, însă în această situație ne apropiem foarte mult de ingerența în afacerile interne ale unui stat și nerespectarea principiului de suveranitate națională. Și de aceea am votat împotriva acestei rezoluții, gândindu-mă de asemenea și la faptul că rezultatul cu privire la referendum din Irlanda ar fi negativ, ca un exemplu negativ uh, Uh, pentru modul în care suveranitatea unui stat membru poate fi tratată. Mulțumesc, domnul Sonic. Mm, Mulțumesc, domnule președinte. Voiam să vă spun că am votat împotriva acestei rezoluții pentru că Lituania poate să facă față singură problemelor cu care se confruntă. Președintele Lituaniei a creat un grup uh, ad hoc pentru a evalua noua lege care va intra în vigoare numai în 2010. Mai mult, eu cred că e vorba de o ingeren, ingerință foarte profundă din partea noastră care afectează un stat suveran. În rezoluția noastră s-a inclus și o opinie conform căreia trebuie să cerem părerea Agenției Drepturilor Fundamentale. Nu este treaba acestei agenții să emită avize cu privire la state deosebite. Ar fi un precedent periculos, cred. Mulțumesc. Urmează doamna Harkin, un minut. O, o, o uh, Domnul Poselt, Domnule președinte, eu sunt un european entuziast și sunt favorabil unei Constituții europene și a tratatului de la Lisabona. Sunt un luptător pentru drepturile omului, dar această rezoluție dăunează Europei grav, mai ales înainte de referendumul din Irlanda și folosește ă, drepturile omului în scopuri ideologice politice. Noi ă, în orice caz, prin ă, această rezoluție nu ă, protejăm drepturile copiilor din Lituania. Mi se pare că este o rușine ideologică. Stânga și liberalii din acest Parlament au dăunat drepturilor omului prin această rezoluție. Mulțumesc, iar acum domnul Kleis. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că după ce Europa a fost eliberată din, de, de jugul sovietic, aceste state uh, credeau că Europa e altfel. Au dorit să se alăture statelor Uniunii Europene pentru că ele sunt unite într-o alianță a statelor libere. Însă ne dăm seama că jugul, jugul sovietic a fost înlocuit cu un nou jug. Pentru că, iată, Parlamentul lituanian votează o lege cu privire la protecția minorilor, iar Lituania este este pur și simplu pusă la stâmp, stâlpul infamiei. Cred că acest comportament european este scandalos, mai ales că sunt convins că nu se va schimba în viitor. Comisarul pentru Drepturile Omului, noul post care va fi creat, va uh, consolida acest uh, jug. Mulțumesc lui Guy Verhofstadt, mulțumesc specialiștilor de la uh, Comisie. Vă mulțumesc. Domnul Hennen. Domnule președinte, ia uitați-vă cum crește hățișul reglementărilor Uniunii Europene, uitați-vă cum se bagă Uniunea Europeană în toate crăpăturile eh, vieților naționale. Uh, cetățenii noștri uh, sunt confruntați cu chestiuni delicate și dacă noi în acest Parlament legiferăm pentru statele naționale, atunci ce rost mai are? Nu mai avem nicio limită a îngânfării? Dați-mi voie să spun ce cred. Când Uniunea Europeană a avut legea, secțiunea 28, care era în același sens, eu am fost singurul conservator care s-a opus. Asta cu ani înainte ca cei din partidul meu să uh, ce are drepturi pentru homosexuali și parteneriatul civil. Și mă bucur că și cei din partidul meu au ajuns astăzi la nivelul meu. Dar eu nu sunt legiuitor din Lituania. Ei trebuie să decidă în această privință ei sunt responsabili prin mecanismele și procedurile democratice din această țară și dacă nu suntem gata să-i lăsăm să facă asta, nu avem decât să ne închidem parlamentele naționale și să le facem muzee. Mulțumesc. Mulțumesc. Acum rezoluția privitoare la criza din sectorul lactat. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, multe ferme agricole sunt în clipa de față periclitate, de aceea eu mă bucur că noi am uh, adoptat astăzi o rezoluție privind criza pe piața produselor lactate. Regret că nu s-au implicat mai mult și verzii în elaborarea acestei rezoluții. Trebuie să spunem că această criză nu va putea să fie învinsă strict cu măsurile propuse de comisie. Noi trebuie să sporim consumul de produse lactate pentru a rezolva problema de pe piață propuneri uh, în legătură cu modul în care uh, laptele praf poate fi folosit uh, inclusiv pentru producția de brânzeturi ar trebui să fie esențială. De asemenea, folosirea untului în, în prepararea înghețatei ar fi trebuit să existe aici. Eu nu știu de ce Comisia nu s-a implicat mai mult în acest domeniu și eu aș dori ca acum uh, concluziile rezoluției noastre să fie respectate de către Comisie. Mulțumesc foarte mult. Iar văd că domnul Nicholson nu este în sală, dar domnul Flasher dorește să intervină. Bine, domnul Flasher. Vážený, vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi vysvětlit mé hlasování mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, aș dori să vă explic felul în care am votat în uh, legătură cu uh, rezoluția cu privire la situația din uh, sectorul produselor lactate. Eu am, am, am abținut, știm că situația este foarte gravă, prețurile au crescut cu 14%, dar prețul de cumpărare a scăzut cu 30% și mulți producători din acest domeniu riscă să ajungă la faliment. De exemplu, în Republica Cehă, cel mai mare producător de produse lactate spunea că 15 din uh, uzinele sale se confruntă cu falimentul, dar trebuie să ne gândim la uh, viziunea pe termen lung. Nu putem interveni doar cu uh, măsuri pe termen scurt și să acordăm subvenții Cred că astfel distorsionăm piața și nu garantăm stabilitatea. Trebuie să avem condiții egale pentru fermierii din toate statele membre și nu numai doar în sectorul uh, produselor lactate. Vă mulțumesc, domnul Obermeier. Mulțumesc pentru posibilitatea pe care mi-a oferit să-mi explic modul în care am votat. Sigur că propunerea Comisiei este rezonabilă, dar ar trebui să constatăm suplimentar că scăderea prețurilor pentru produsele lactate uh, nu se datorează doar scăderii cererii pentru aceste produse. Trebuie să avem uh, mai multe informații despre problematica specifică a fermelor alpine din uh, Austria, care nu pot să țină pasul cu fermele din uh, țările de jos. Eu uh, cred că nu ar trebui să fim obligați să respectăm cotele stabilite pe plan european. Trebuie să ținem seama de aceste aspecte, inclusiv în ce privește calitatea produselor lactate. Mulțumesc, domnul Borghezio. Un minut. În questi giorni si attua in tutta... Vă mulțumesc, domnule președinte. Recent ne-am confruntat, am, am constatat proteste împotriva creșterii uh, prețului la lapte și toată lumea se plânge pentru lipsa de, de lipsa de intervenție a Uniunii Europene. Toată lumea ne solicită o etichetare a uh, produselor lactate care nu sunt cu adevărat lactate. Noi ne-am dorit ca consumatorii noștri să consume lapte proaspăt uh, uh, și nu mizeriile pe care le importăm din alte uh, țări. Lapte praf, uh, pe eticheta căruia se spune că e important din Europa. Mâine vom avea proteste în continuare pentru că ne dorim să bem lapte proaspăt. Laptele pe care îl beau eu și închin un pahar cu lapte uh, e produs în Uniunea Europeană și aș dori să vă reamintesc sacrificiile pe care producătorii le fac uh, pentru noi. Uh, Comisia Europeană a exclus brânzeturile care se conservă mult Comisia Europeană nu îi apără decât pe producătorii de lapte praf. E groaznic. Mulțumesc, spune președintele, e foarte neplăcut că beți lapte și nu dați și președintelui. Doamna Morva, e un minut. Olyan időket élünk, kedves elnök úr, amikor még a gazdag nyugati Domnule președinte, Trecem prin niște vremuri în care chiar în statele cele mai bogate cetățenii se sinucid în fiecare zi. E vorba de producătorii de lapte care nu mai reușesc să supraviețuiască. Eu am votat pentru ambele rapoarte ale domnului De Castro pentru că e vorba de o situație urgentă. Trebuie să facem ceva. Însă știm cu toții că laptele, laptele praf și untul care se găsesc acum în stocurile de intervenție vor uh, ieși pe piață și vor face să scadă prețurile și mai mult, ceea ce va crea probleme. Aș vrea să vă spun că regulamentul îi ajută pe mari producători și nu pe cei mici. Și nu trebuie să uitați că micii producători au nevoie de ajutor numai ca să supraviețuiască. Marii producători au nevoie Uh, nu au nevoie de noi decât ca să-și sporească profitul și nu de altceva. Trebuie să ținem cont de viața cetățenilor și nu de regulile OMC. Și sunt de acord cu toți cei care au vorbit înainte, trebuie să mâncăm ceea ce producem. O, Hannan, Domnul Hannan, un minut. Domnule președinte, ca toți antevorbitorii mei, sunt contient de cât de gravă este criza aceasta în sectorul agrar. Orice deputat care îi reprezintă pe fermieri știe, Însă criza e un rezultat uh, al politicii noastre agricole comune, care a avut consecințe nefaste pentru uh, fermierii din circumscripția mea și nu numai pentru uh, producători, ci și pentru contribuabili consumatori și pentru cei săraci din lumea a treia care consideră că nu au drept să intre pe piață și deci că le dă lichidăm uh, surplusurile noastre. Trecem în Uniunea Europeană de la sprijinul direct, care a avut uh, efecte nefaste atât de grave, și uh, ne îndreptăm înspre același sistem. În Marea Britanie, cetățenii și-și aducă foarte bine aminte de sistemul cotelor. Noi am primit o cotă care era mai mică decât producția noastră națională. Deci uh, ne-am dat seama că uh, fermierii britanici au folosit laptele ca îngrășământ, l-au uh, vărsat pur și simplu pe ogoare și apoi au fost obligați să importe lapte din Franța, țările de jos și așa mai departe. Începeam uh, să trecem spre liberalizare și acum se reintroduc cotele. Toată lumea știe că Uniunea Euro- spune că Uniunea Europeană face mai puțin, uh, reglementează mai puțin, dar de fapt e exact pe invers. Mulțumesc, domnul Kamal. Mulțumesc, domnule președinte. Săptămâna trecută, Uh, grupul The Beatles a, uh, uh, au fost re puse pe piață CD-uri ale grupului Beatles. În această săptămână se reîntorc cotele pentru lapte. Nu știu dacă vă aduceți aminte de șlagărul Beatles și lor înapoi în URSS. Cotele de lapte sunt decise de birocrați nu pentru consumatori și nu pentru uh, producători. Consumatorii plătesc de două ori mai mult prețul, prețul laptelui. Uh, plătesc și taxe pentru a susține un uh, sistem care nu s-a plâns atunci când prețurile erau ridicate. Săptămâna trecută mi-aduc aminte că Martin Schulz a spus că Uh, prețurile și cotele sunt pentru o democratizare a uh, situației. Nu, cred că noi asistăm la o sovietizare a Uniunii Europene. Mă întreb dacă ne îndreptăm spre o Uniune Europeană de tip comunist. Vă mulțumesc. Rode. Rode. Domnul Rode, vă rog fra dansk liberal side øh, har vi stor sympati med de landmænd som står over for store økonomiske udfordringer for tiden og vi har også egentlig stor sympati for tanken om at give. Mulțumesc. În ce privește uh, liberalii din Danemarca, trebuie să vă spun că noi avem uh, un mare interes să ajutăm pe fermieri. O subvenție pe termen scurt însă nu poate să rezolve lucrurile, pentru că uh, în situația de genul acesta, fermierii își doresc ca ele să fie permanentizate, iar uh, parlamentele noastre naționale cred că ar tinde în aceeași direcție. Eu cred că rezoluția pe care am adoptat-o acum uh, invită Comisia să devină mai activă, dar într-un fel ne îndepărtăm pas cu pas de la un uh, uh proces de reformă bun pe care doamna comisar Fischer-Boll de fapt uh, a declanșat-o. Mulțumesc. Mulțumesc. Și ajungem la ultima rezoluție. Este vorba despre securitatea energetică. Două luări de cuvânt. Domnul Balcitis pentru un minut. Uite. Ah, no, I'm here. The president, the... Sunt aici, domnule președinte, dragi colegi eu am votat pentru, deoarece chestiunea asigurării aprovizionării cu energie uh, este foarte importantă. Criza recentă din Ucraina și din Rusia a arătat ce probleme există în sectorul energetic și mai ales ca, cât de mare este dependența unor state membre de un furnizor unic de gaz. Statele baltice, care sunt izolate de restul Europei, sunt lăsate la mila furnizorilor de gaz din estul Europei. Este important să dezvoltăm o politică comună energetică bazată pe solidaritate, pe diversificarea surselor și pe apărarea intereselor comune. Vreau să profit de ocazie pentru a mulțumi Comisiei și mai ales președinției suedeze pentru că au prezentat strategia baltică care va permite o mobilizare a fondurilor structurale mai eficientă pentru atingerea țelurilor comune. Am convingerea că dacă va fi bine implementată, această strategie va deveni un exemplu de succes regional. În cele din urmă, aș dori să cer Comisiei să-și asume rolul de lider în strategia la Marea Baltică pentru a se asigura că în anumite cazuri interesele unor state membre nu uh, preiau conducerea. Mulțumesc! Domnul Sonic, un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu am votat pentru această rezoluție pentru că chestiunea energiei este un adevărat dest, test pentru solidaritatea din Europa. Statele membre trebuie să coopereze în acest domeniu. Politica energetică trebuie combinată cu politica noastră externă, iar Comisia trebuie să examineze și nivelurile diferite de securitate energetică în statele membre. Cred că pentru a combate schimbările uh, climatice trebuie să folosim tot felul de metode ieftine, pentru că dacă nu, uh, cetățenii vor avea de suferit. E momentul să avem o adevărată politică europeană în acest domeniu. Comisia trebuie să sublinieze că va combate egoismul statelor membre, pentru care nu este niciun pericol să se bazeze pe un uh, furnizor unic de gaz, cum e uh, cazul Rusiei. Avem nevoie de acțiuni și de viziune politică, așa cum se spune în Comisia Europeană, la Comisia Europeană. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Matula. Aș dori să vă informez că în acest proces, vă rog să așteptați, în acest proces trebuie